nine, um, nine language that uh, it's uh, um, English, Spanish, um, German, Italian, Polish, Fran French, Romanian, Hungarian, and Bulgaria, and Bulgarian. Um, so let's start, and I'm going to speak in Spanish. El primer punto del orden del día, si no se formulan objeciones, puede aprobarse, que, que es el, el orden del día de hoy.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 în reuniunea de astăzi avem 9 limbi ca interpretare. Direcția interpretare ne cere să facem interpretare atunci când există și imagine și sunet. Începem cu punctul 4, care este primul punct, prima petiție, 352 din 2019, prezentată de o persoană de naționalitate română, crivind o presupusă încălcare a drepturilor de muncă în Islanda. 423 din 2019, o altă petiție, prezentată de o persoană română, însoțită cu de alte trei persoane, pe același subiect, încălcarea drepturilor muncii în Islanda. Le urez bun venit peti- peti- petiționarilor fiecare dintre dumneavoastră are la dispoziție 5 minute pentru a-ți prezenta petiția, după care dau cuvântul comisiei, apoi 2 minute, 2 minute fiecărui coordonator sau cine a hotărât grupul că va vorbi în prima rundă de intervenții, după care în a doua rundă, pentru un minut dăm din nou cuvântul acestora și apoi petiționarii vor avea câte două minute. Deci, bine ați venit alături de noi și acum aveți cuvântul. Bună ziua! Mă aude cineva? Bună ziua! Bună ziua! Mă aude cineva? Bună ziua! Numele meu este Viziranu Dorin. Sunt auzit? Hello, Mr. Viziranu Dorin. Could you please press speak button? Domnule Vizireanu Dorin, puteți apăsa, vă rugăm, pe buton pentru a vă auzi, pe butonul de la microfon? Am apăsat. Este în regulă? Se aude acum? We can hear you, but we... Vă putem auzi, dar nu vă vedem. Mă auziți? Bună ziua! Just hold on. Așteptați numai puțin, așteptați puțin. Vă rog dacă puteți apăsa pe buton. Am apăsat. Este în regulă. Mă auziți? Vă auzim, vă auzim foarte bine, dar nu vă vedem. How do I... Cum să fac să mă vedeți? We come back to you very soon. Revenim imediat. Miss Monserrat? Um, let... Doamna Monserrat? Haideți să-l încercăm cu al doilea petiționar. Sau Francisco Perez Flores, din partea Comisiei, de la Digi Employment, ar putea să ia cuvântul. Îi întrebăm pe colegii de la serviciu tehnic. Cine credeți că ar putea interveni acum? Ok, we try to connect with uh, European Commission now. Încercăm să luăm legătura cu Comisia Europeană. Mr. Perez? Domnule Perez, vă rugăm să apăsați butonul Speak. Da. Mulțumesc, doamna Monserat. Intervenția mea va fi foarte scurtă în ceea ce privește răspunsul Comisiei la această petiție. Am primit documente din partea petiționarilor, documente suplimentare Însă, analiza făcută de comisie în primul său răspuns rămâne în continuare valabilă. Comisia ia notă de faptul că actele denunțate de petiționar sunt acte făcute de una, două sau trei companii private care sunt registrate în Islanda la agenția de muncă. Dar nu există indicii cu privire la faptul că autoritățile publice din Islanda sunt implicate și nici nu există indicii cu privire la o problemă legată de conformarea legislației naționale cu acordul european pentru spațiul economic sau indicii de practici generale în acest sens, dat fiind că în această cauză sunt implicate doar două sau trei companii. În aceste două cazuri, se pare că ar putea să, s-ar putea să avem de-a face cu o încălcare a legislației islandeze, dar nu a legislației EEA. În orice caz, Comisia Europeană dorește să sublinieze faptul că nu are competența de a se ocupa de încălcări în cazul Islandei. Există o structură, un organism specific, așa cum am arătat în primul răspuns. Este Autoritatea Europeană pentru Supraveghere, EFTA, care are sarcina de a monitoriza îndeplinirea obligațiilor Islandei. În cazul în care petiționarul dorește, putem să-i oferim datele de contact pentru autoritatea de supraveghere EFTA și pentru directoratul muncii din Islanda, pentru a-și îndrepta acolo plângerile către aceste organisme. Vă mulțumim! Thank you very... Mulțumesc foarte mult! Haideți să vedem uh, intervenția petenților, dacă putem să ne conectăm acum. Domnul, doamna Nodori, apăsați, vă rugăm, pe buton. Mă auziți? We can hear you, we can see you, please. Yes. Mr. Vizirin, could you please press speak button? Domnul Vizir, dacă puteți apăsa pe buton, dacă puteți da drumul la microfon, domnul Viziranu. Yes, now we can hear you and we can see. Bun, vă vedem. Acum vă auzim, deci puteți începe. Bună ziua, doamna Monserat. Bună ziua tuturor. Uh, numele meu este Viziranu Dorin și sunt cetățean european cu domiciliul în București, România. Încă de la început doresc să vă aduc la cunoștință faptul că eu contest comunicarea către membrii din 2000, 2020, 20 ani emisă de către Parlamentul European prin Comisia de Petiții, având ca subiectul petițiile 0352 pe 2019, petiția mea, și 0423 pe 2019, petiție colectivă, din care fac parte ca fiind făcută fără a ține cont de probele prezentate și care nu este în conformitate cu realitatea. Vă rog să țineți cont de Uh, reportajele făcute de către televiziunile naționale ProTV și uh, TVR1, prin care cei de la Elfing uh, chiar recunosc faptul că am fost abuzați și că nu ni s-au plătit salariile și că am, condi- am trăit în condiții mizere. Cel puțin eu am fost agresat fizic, am fost gonit, nu mi s-a dat salariul, am mers la poliție, cu coaste rupte, cu uh, probleme cu urechea. Uh, mi s-a spus să revin după trei săptămâni, pentru că trebuia să uh, completez un formular online și acela dura în jur de trei săptămâni. Vă dați seama prin ce chinuri am trecut. Am mers la serviciu timp de două săptămâni la rând, uh, apoi cea care m-a agresat uh, a trimis un angajat al companiei să, mă, să meargă cu mine la doctor. De acolo am mers la trei doctori diferiți, toți trei au spus să mă spitalizeze pentru că aveam mari probleme și mari dureri, însă ea a preferat să mă trimită acasă, m-a gonit ca pe... nu pot să vă descriu, uh, mi-au luat chiar și saltaua de pe pat, am dormit în condiții mizere, opt persoane într-o cameră, nu mi-au plătit nici în ziua de azi niciun ban pe ce am lucrat. Am lucrat ca manager la acea companie și aveam niște condiții jalnice. Am mers la Elfing, sindicatul lor, uh, sindicat care mi-a fost sugerat de către uh, proprietarea companiei să, să, la, să cotizez. Uh, nu știam despre ce este vorba, am cotizat la ei, în momentul în care am avut probleme, am apelat la ei. Și ce credeți? Mi-au cerut bani să mă reprezinte în instanță. Am foarte multe probe prin care le-am trimis nenumărate acte cerute de ei, uh, nu, mi-au, nu le-au trimis în instanță, ci din contră le-au ținut ascunse. Au spus că se vor ocupa doar dacă îi plătesc mi-au trimis un e-mail prin care îmi cereau bani să se ocupe de caz. Nu am avut acești bani și nu am acești bani. A trebuit să fac recuperare când am ajuns în țară pe bani împrumutați. O jumătate de an n-am putut să lucrez pentru că chiar și acum am probleme cu auzul și uh, merg la spital uh, periodic pentru teste și analize și medicamente. Am fost, cum v-am spus, și la poliție am foarte mulți martori, toți colegii, chiar persoana uh, care a mers cu mine la doctor și care m-a trimis acasă, uh, este avocatul firmei de acolo, uh, a spus că dacă va fi contactat, va recunoaște tot și va spune în fața dumneavoastră tot adevărul. Cum m-au tratat ca pe câini și am stat și fără mâncare și bătut și gonit uh, și am așteptat zile întregi să mi se cumpere bilet din România, cu banii mei proprii, pe care familia uh, mi l-a cumpărat, pentru că de acolo ei m-au gonit. Nu... Și în situația mea sunt multe persoane. După mine au trimis patru persoane, patru ruși, să bată 20 de români, i-au închis într-o cameră și să-i bată pentru că își cereau salariile. Uh, este o situație cruntă. Nu știu, domnul parlamentar de mai devreme, am cer scuze, nu i-am reținut numele, Perez, parcă, dumneavoastră nu ați trăit lucrurile astea și nu știți cum este acolo. Dumneavoastră spuneți doar din prisma hârtiilor pe care le-ați văzut, însă nu sunt în conformitate cu realitatea. Eu cel puțin am trimis, cred că, 5 kg de hârtii, plus interviurile acelea pe care dacă le vedeți și le ascultați, partea islandeză recunoaște în totalitate că tot ce s-a greșit, tot ce, tot ce s-a încălcat, s-a încălcat Cartea Socială Europeană la condițiile de muncă și coeziunea socială, s-a încălcat, s-a încălcat Cartea Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, și aici vorbesc de violență fizică la persoana mea, accesul la sănătate, faptul că am fost scos din spital și trimis acasă, deși doctorii sunau după mine să mă întorc în spital pentru că nu sunt gata de plecare în România, trebuie să urmez un tratament. Accesul la justiție și aici uh, completez sindicat și poliție. Uh, sindicatul nu mă reprezintă, îmi ține hârtiile dosite, le-am trimis Uh, prin poșta română. Domnul petiționar, au trecut cele 5 minute și încerc cât de cât să controlez timpul pe care, să gestionez timpul. Deci dacă puteți să încheiați cumva intervenția. Mr. Wieser, now please press... Domnule Wieser, apăsați din nou pe buton ca să reporniți, uh, să vă putem vedea din nou. Apăsați din nou pe buton. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, un singur minut, vă mai rog. Deci, uh, s-au încălcat foarte multe drepturi și aș dori să țineți cont de toate probele trimise de către mine și colegii mei din cealaltă petiție, petiția 0423 pe 2019. Toți am avut parte de același tratament inuman și uh, cred că merităm o judecată corectă și dreaptă. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt foarte multe de spus, dar mă, mă opresc aici, deocamdată. Muchas gracias. Mulțumim. Acum dăm cuvântul următorului petiționar. Bună ziua membrilor comisiei. Sunt un cetățean român, ca și ceilalți prieteni din spatele meu, care am semnat această petiție. În calitate de cetățeni europeni, considerăm că avem drepturi și libertăți conform legii și legislației europene, unde și Islanda, cu toate că nu este partener ă, oficial, este parte din spațiul Schengen și spațiul economic european. Facem parte din petiția 0423 per 2019 am căutat dreptatea la început în Islanda. Se vede clar în cele două reportaje difuzate de ProTV în decembrie 2019 la televiziunea ProTV din România, dar și la TVR, care a preluat presa islandeză, care în februarie 2019 a fost revoltată de problemele cu acte de violență, discriminare condiții de cazare inumane și problemele sociale cu care se confruntă majoritatea cetățenilor din estul Europei. Noi am format petiția 0423 per 2019, care a fost declarată admisibilă. La început a fost formată doar din 30 de cetățeni europeni, 29 de români și un cetățean uh, bulgar. Aceștia am pus tot la dispoziție uh, actele doveditoare atât Parlamentului European, după ce am făcut pașii premergători în statul Islanda, unde am contactat direct sindicatul Efling, care ne-a fost impus la semnarea contractului de către angajator, și indirect prin ambasada României la Copenhaga din Danemarca, care răspunde de statul Islanda, cu problemele românilor. Ni s-a promis că vom face parte dintr-un proces. Firma pe care am reclamat-o este Men in Vino EHF, a doamnei Halarut Bijartonir, care a încălcat uh, drepturi fundamentale garantate de Constituția islandeză, care este făcută după Cartea Fundamentală a Uniunii Europene și Cartea Socială Europeană. Nu mă apuc acum să explic exact ce am reclamat, pentru că v-am trimis în format PowerPoint documentele, numele persoanelor care la ora actuală suntem 37 de cetățeni europeni, dintre care 36 de români și un bulgari și uh, suntem uh, cu două persoane cu dublă problemă, pentru că pe parcurs Menin Vinu a fost declarată falimentară de statul Islanda, iar activitatea a preluat-o aceeași persoană islandeză, Halalut Bijartonir, prin Seigla EHF. Deci contest comunicarea Comisiei către membrii din 20 2020, care cataloguează greșit faptul că este un caz izolat. Nu. Este vorba de două agenții care au făcut aceleași abuzuri și aceleași discriminări. Accesul la justiție l-am făcut uh, ca să știe toată Comisia Europeană. Am făcut pași legali pentru a putea cere drepturile și libertățile care ni se cuvin. Dar sindicatul ne-a solicitat procuri de reprezentare, documentele doveditoare, le-am prezentat atât lor cât și ambasadei României dar în final uh, ne-am trezit cu adrese de la Ambasada României că nu facem parte decât 18 cetățeni europeni din acel proces intentat. Am cerut explicații la sindicat și vedeți că v-am atașat în probele, kilogramele de probe care le-am trimis prin poșta română, o dovadă prin care Ani Măricinean, cetățean european care lucrează ca translator, spune clar că este un proces de fațadă și niciodată nu ni se va da, da dreptate iar cei aleși să facă parte din acest proces sunt cei doar din 2019, adică cei care au muncit în perioada ianuarie-februarie 2019. Iar cei care am avut pagubele cele mai mari în anul 2018 și 2019 nu au fost incluși. Deci ni s-a refuzat dreptul la justiție. Vreau să vă spun că din această comunicare către membrii din 21 din 2020 lipsește o problemă gravă, problema cazării, care a fost în condiții inumane. Și atrag atenția colegilor noștri din Polonia că ei cunosc faptul că la Segla, firma care a preluat activitatea împreună cu muncitorii ex-firmei Menin Vinu, au decedat trei cetățeni europeni de origine poloneză, iar consulul a venit personal din Polonia pe data de 26 să-și comemoreze morții. Este păcat că nu ne găsim dreptatea nici măcar la Parlamentul European. Vreau să li se ia în calcul toate probele trimise atât prin poșta română în perioada 2019-2020, cât și online în perioada pandemiei. Iar aici cer cu rugăminte să priviți cele două reportaje de la ProTV și la TVR1, cum partea islandeză, din partea presei locale și partea sindicală, recunosc aceste abuzuri las la latitudinea dumneavoastră dacă este corect ca noi, cetățeni europeni, cei din Est, pentru că în situația noastră sunt foarte mulți cetățeni din țările baltice care au același tratament, din Bulgaria, din Polonia, care suferă din cauza acestor uh, abuzuri. Abuzuri pe probleme de uh, echi, salarizare echitabilă. Noi muncim 220 de ore în condițiile din Islanda, iar un islandez muncește 170 de ore, iar la salariu el primește mult mai mult. Am muncit sub minimul pe economie, am plătit cazare ca pentru un hotel și am trăit în condiții indecente. Și se vede uh, clar că la adresa unde eu și ceilalți doi din spatele meu care am semnat Domnule petiționar, trebuie să încheiați intervenția pentru că ați avut doar 5 minute pentru intervenție. Dacă puteți apăsa din nou pe buton. Mr. Peptenau, you can conclude, please press. Domnule Peptenatu, puteți trage concluzii apăsând pe butonul Speak. Este o rugăminte către Comisia uh, de Petiția Parlamentului European să se ia în calcul toate probele trimise să se ia în calcul reportajele televiziunii române care a preluat de la televiziunea islandeză și a ProTV-ului care a fost direct la Reykjavik, pentru că sunt abuzuri și discriminări clare împotriva noastră. Actele depuse la dosar și aceste reportaje cu recunoașterea lor dovedește că noi nu mințim și nu este un caz izolat. Avem, de fapt, două societăți și același făptuitor, o persoană de cetățenie islandeză care este protejată. Noi orice am face, nu ne putem găsi dreptatea acolo. Și în plus, nu avem banii necesari să stăm prin tribunale, că nu cunoaștem nici limba, nu avem nici bani, nu avem nici locuințe. Faptul că am apelat la dumneavoastră, am făcut-o în baza articolului 44 din titlul 5 din drepturile cetățenilor europeni. Suntem cetățeni europeni cu drepturi de pline și vă rugăm frumos să ne faceți dreptate. Singura noastră speranță a celor din Est este Parlamentul European. Fără ajutorul dumneavoastră, mereu Islanda, va fi o țară care își recunoaște prin presă și sindicate problemele, dar nu va pune niciodată în aplicare pentru îndreptarea lor. Și să le fie țărâna ușoară și sufletul odihnit a celor trei cetățeni polonezi care au murit în condiții inumane, în foc, pe da- Senior petiționar. Domnule petiționar, trebuie să oprim intervenția. La final vă mai dăm un minut pentru concluziile finale. Dăm acum cuvântul deputatului din partea grupului popular, domnul Falca. La fel, uh, conexiune la distanță. Doamna președinte, dragi colegi, auzind uh, prezentarea petiționalului, um, um, vreau să fac legătură cu faptul că Islanda a avut o creștere economică după criza din 2010-2011 uh, fantastică și a atras, evident, pentru această criză multă forță de muncă, în special din estul Europei. Islanda nu a fost pregătită cu legislație pentru a îndeplini condițiile pentru acești oameni care au ales să muncească acolo. De aceea vedem astăzi un șir de, de petiții din, din partea acestor cetățeni europeni care ne prezintă faptul că există dreptul Uh, la muncă încălcat, angajatorii nu au respectat un salariu minim pe uh, ceea ce înseamnă munca din Islanda. Mai mult de atât, uh, eu am avut ocazia să văd reportajele făcute de televiziunile din Islanda și mass media din Islanda și apoi au existat reportaje în România. În momentul în care se văd aceste reportaje, ne dăm seama în ce condiții au fost cazați acești oameni ne dăm seama din start ce uh, gând au avut angajatorii cu acești cetățeni europeni. De aceea este foarte important ca uh, relația pe care avem noi în spațiul economic european cu Islanda să o clarificăm pe ceea ce înseamnă componenta dreptului la muncă. Și aș propune ca aceasta meargă către Comisia de Muncă pentru un aviz exact de a observa modul în care legislația din Islanda um, acordă drepturile cetățenilor uh, europeni pentru muncă în Islanda și evident aș vrea să avem și un punct de vedere de reprezentanța Islandei pentru Uniunea Europeană, pentru că atunci când uh, s-a discutat dreptul la uh, apărare în justiție, atât de mult a terăgănat acest proces încât pe Funcționarii n-au ajuns să aibă o astfel de apărare în justiția islandeză. Și cred că mm, astăzi, dacă am face uh, o vizionare a anchetelor jurnalistice, jurnalistice, o să ne dăm seama de gravitatea uh, situației. De aceea, repet, aș dori un aviz de la Comisia de Muncă, un punct de vedere de la reprezentanța islandeză și, evident, apoi să continuăm ancheta și uh, o coordonare a Comisiei. Mulțumesc mult! Muchísimas gracias. Ahora... Mulțumim foarte mult. Dăm acum cuvântul domnului Acius Aliba din partea SND. First of all, I would like... În primul rând, aș dori să mulțumesc domnilor petiționari pentru aceste petiții foarte importante și pentru faptul că ni s-au alăturat acestei um, reuniuni cu participare la distanță pentru a-și uh, prezenta petițiile. Sunt membru din grupul Socialist și Democrat, dar sunt și membru la Comisia pentru Muncă și susțin și sunt perfect de acord cu faptul că drepturile dumneavoastră au fost grav încălcate. Muncă egală plătită egal este un drept care trebuie să se aplice oricărui cetățen în orice stat membru. Mai mult decât atât, nu este loc de nicio formă de discriminare și toată lumea trebuie tratată egal, indiferent de statul membru de origine, indiferent de gen, orientare sexuală, culoare, etnicitate, religie sau dizabilitate. Ambele petiții au fost uh, depuse înainte de pandemia COVID-19 prin care trecem acum, fapt care a expus și mai mult problemele și chiar uh, ne-a exasperat în ceea ce privește dumpingul social și situațiile precare de muncă ale, munci, mun, uh, ale muncitorilor mobili. La fel, e o problemă și faptul că legislația în vigoare nu este pe deplin implementată pentru protecția acestora. Directiva cu privire la detașarea lucrătorilor a ilustrat mai multe lacune și mai multe abuzuri care apar în ceea ce privește acești lucrători, în ceea ce privește salarizarea, protecția socială, accesul la servicii de sănătate, transportul sigur și cazarea decentă. Astfel, pentru a merge mai departe, este important, în primul rând, să menținem aceste petiții deschise, să cerem comisiei să dea curs aceste chestiuni de discriminare și să se adreseze direct autorităților islandeze să clarifice de ce, în primul rând, nu s-a făcut o anchetă cum trebuie față de plângerile petiționarilor și, de asemenea, de ce nu a existat un acces la remedii juridice pentru a proteja aceste drepturi fundamentale despre care petiționarii susțin că au fost nerespectate de către angajator. De asemenea, aș vrea să o rog pe doamna președinte să transmită o scrisoare autorităților din Islanda pentru a cere clarificări cu privire la problemele curente și ce măsuri de remediere au fost luate inclusiv în criza COVID cu privire la drepturile lucrătorilor detașați. Sunt lucrători, deci, care merg din alte state membre în Islanda. Mulțumim! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Alex. Dau acum cuvântul doamnei Strugariu Ramona. Vă mulțumesc, uh, doamna președintă. Aș vrea să le mulțumesc petiționarilor pentru intervenții și pentru curajul de a lupta pentru drepturile lor. Este într-adevăr o situație inacceptabilă care a avut, de altfel, așa cum ați auzit, mare couri în presa din România. Discriminarea la nivel salarial, condiții foarte proaste de cazare și alte potențiale abuzuri pe care petiționarii le-au denunțat, violență față de un angajat, publicarea datelor personale și bancare ale altui angajat fără acordul acestuia, toate acestea sunt chestiuni foarte serioase față de care nu putem fi indiferenți. Am văzut răspunsul scris al uh, comisiei uh, relativ la aceste petiții și mărturisesc că sunt extrem de dezamăgită. Uh, ni se spune că este o chestiune care ține de competența autorității de supraveghere a Asociației Europene a Liberului Schimb, că e doar un caz izolat și că el trebuie rezolvat la nivel național de către autoritățile islandeze și pe cale judiciară. Absolut de acord că justiția din Islanda trebuie să își facă datoria. Dar, cu tot respectul, o încălcare a drepturilor cetățenilor europeni într-un stat terț cu care Uniunea are relații economice strânse în cadrul spațiului economic european nu poate și nu trebuie să rămână fără reacție din partea noastră. Nu contează câți cetățeni au suferit. Chiar dacă era vorba de unul singur, avem datoria ca reprezentanții ai, instituții, ai instituțiilor Uniunii să ne batem pentru fiecare dintre acești oameni. Pe de altă parte, potrivit informațiilor raportate și în presa din România, această companie islandeză Meni Vinu EHF se presupune, care se presupune că ar fi comis aceste abuzuri a fost dizolvată și ulterior reînregistrată de aceeași persoană. Astfel de abuzuri se vor repeta la nesfârșit. Vreau să întreb Comisia Europeană, este la curent cu aceste informații? A întreprins vreo acțiune pentru a preveni în viitor astfel de abuzuri? Și vă reamintesc că potrivit statisticilor Confederației Islandeze a Muncii sunt 24.000 de cetățeni europeni care lucrează în Islanda. De asemenea, cer ferm un aviz al Comisiei de Muncă, la fel ca și colegul meu, Um, din PPE și un punct de vedere al autorităților islandeze prin reprezentanță apropo de felul în care și-a făcut justiția din Islanda datoria. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Now has the... Mulțumesc foarte mult! Domnul Zlotovski de la ECR are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Zostać, pozostać otwarta. Mówimy o wykorzystywaniu pracowników z Într-adevăr, auzim despre abuzurile care au fost comise, abuzurile la adresa drepturilor lucrătorilor din motive de naționalitate a acestora. Deseori la Parlamentul European am evocat soarta lucrătorilor uh, maghiari, polonezi, bulgari, uh, români și așa mai departe. Uh, Uh, și angajații care sunt acuzați de dumping social. Însă vedem că aici este vorba de un dumping social forțat. Ei sunt obligați să facă acest lucru. De aceea trebuie să ne adresăm Comisiei Europene pentru ca să contacteze autoritățile din Islanda, uh, astfel încât să se uh, evite pe viitor astfel de situații. Din ceea ce am auzit de la petiționari, am văzut că e vorba de o practică destul de des întâlnită în Islanda. Ea este pur și simplu scandaloasă și trebuie să înceteze. De aceea consider că petiția trebuie să rămână deschisă. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Deschidem acum a doua rundă de intervenții. Domnul Vințe de la PP are cuvântul. Thank you very much, uh, uh, Chair. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. Cred că această petiție e clară. Nu ne confruntăm doar cu un singur caz. Este vorba de o problemă sistemică la care asistăm în ceea ce privește condițiile de lucru în Islanda, iar problemele sistemice trebuie să fie uh, prezentate și adresate în cadrul relațiilor dintre UE și Islanda. Cred că avem puterea de a face mai multe. Noi, Parlamentul European, luptăm pentru drepturile lucrătorilor cu te- în terțele state și în afara Uniunii Europene și suntem foarte atenți în momentul în care lansăm uh, acordurile de liber schimb. Cred că este rolul nostru să și monitorizăm și să evaluăm aceste forme de cooperare și mai ales felul în care sunt implementate acordurile. Deci, în această situație, cred că Comisia Europeană are o sarcină deosebit de importantă și anume să monitorizeze felul în care acordul cu Islanda este sau nu respectat și, de asemenea, îi întreb pe petiționari cum pot să-și exprime mai bine problemele uh, în ceea ce privește um, depunerea plângerilor aferente. Mulțumesc! Muchisima. Mulțumesc! Acum, din nou cuvântul petiționarilor. Dat fiind că în prima intervenție ați vorbit destul de mult și la 15.45 se încheie de discuțiile cu interpretare, v-aș ruga dacă puteți să vă limitați la un minut. Intervenția ați auzit deja pe toată lumea vorbind. Mr. Vizirenau, please press speak button. Domnul Vizireanu, să apăsați, vă rugăm, pe butonul speak ca să puteți vorbi. Vă mulțumesc și uh, sper, sper în continuare să uh, mergem pe sentimente pentru că așa suntem noi oamenii, ar trebui să ne gândim și la binele celui de lângă noi. Nu cred că este normal să mergi într-o țară străină pentru a-ți ajuta familia, Ă, să câștigi niște bani, să lucrezi cinstit și să ajungi, cum am ajuns eu, bătut, cu laptop spart, telefon spart, pentru că ei credeau că eu dețin probe împotriva lor și uh, poliția să nu uh, ia nicio măsură, să mi se spună să vin peste trei săptămâni. Doctorii toți trăgeau de mine să rămân în spital, însă agenția m-a trimis acasă, m-a gonit de la dormitoare. Uh, vă rog foarte mult să luați în considerație absolut tot, toate probele care vi le-am trimis, plus acele interviuri și să uh, luați o decizie corectă în ceea ce privește petiția mea și petiția colectivă. Vă mulțumesc foarte mult și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Muchísimas gracias, thank you. Mulțumim foarte mult. Dau acum cuvântul pentru încă un minut următorului petiționar. Mr. Peptenau, please. Domnule Peptenaru, puteți să deschideți microfonul apăsând butonul Speak. Mr. Da, să vorbești. Uh, ce rog eu Comisia Parlamentului European? Să țină cont că dacă se va analiza corect și se va ține cont de toate probele, inclusiv de cele uh, de la televiziunile lor islandeze, televiziunea română și ProTV-ul, se poate da o rezoluție care poate ușura viața a peste 30.000 de este europeni care lucrează în Islanda. La ora aceasta, majoritatea românilor îmi cer linkul, cei din Islanda vorbesc, pentru a vedea că s-a găsit cineva să le facă dreptate, adică Comisia Parlamentului European. Pentru că în Islanda orice ai reclama nu ești binevenit. Ești bun doar de mână de muncă, să muncești peste 220 de ore, se știe condițiile climatice de acolo și când este vorba de dreptul libertăți sau dreptul la sănătate, poți să pleci acasă. Sunt foarte multe cazuri când oamenii au căzut de pe schele sau au murit sau s-au îmbolnăvit și au venit cu boli incurabile în România cu toate că i am muncit acolo. Vă mulțumesc și am încredere în Comisia Parlamentului European că va face dreptate. Dreptate pentru este europeni. Pentru că este o problemă generală, o problemă. Muchísimas Mulțumim celor doi petiționari care au intervenit pentru prezentările făcute. V-am ascultat. Am ascultat și reprezentantul Comisiei și reprezentanții grupurilor parlamentari și propunerea președinției este să lăsăm petiția deschisă. La fel, propunem să trimitem o scrisoare autorităților din Islanda pentru a le cere să ne explice ce măsuri au adoptat pentru a proteja drepturile lucrătorilor. Să nu uităm că Islanda este membra spațiului economic european și că, prin urmare, Există un acord, există un acord 58, un articol 58 și uh, suntem responsabili să ne asigurăm că se respectă obligațiile care derivă din acest acord, precum și dreptul muncii și orice tip de încălcare trebuie să fie avută în vedere. Deci o să trimitem o scrisoare autorităților din Irlanda și o să le cerem să ne spună ce măsuri au adoptat guvernul pentru a proteja drepturile lucrătorilor, pentru a respecta legislația din spațiul economic european și așa mai departe. Apoi, o să cerem informații la zi din partea Comisiei Comisia Europeană ne-a spus că este competența națională, că este un subiect exclusiv pentru doi companii, dar nu suntem de acord. Nu putem ca noi, instituții europene, să permitem ca un stat care are un acord cu Uniunea Europeană pentru acest spațiu economic european acest stat să permită că anumite companii ale sale se comportă așa cum ne-au explicat petiționarii. Deci o să cerem comisiei să ne dea informații mai detaliate, să obțină mai multe informații cu privire la ce se întâmplă în Islanda cu anumite companii care se comportă așa cum ne-au explicat petiționarii. Și o să cerem de asemenea și un aviz Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă din Parlamentul European o să le transmitem aceste petiții și o să cerem Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă din Parlament să emită un aviz cu privire la aceste petiții. Mulțumim încă o dată petiționarilor și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care este petiția 689 din 1998 prezentată de David Petri, naționalitate britanică, în numele Asociației Cititorilor de Limbă Străină din Italia cu privire la situația lectorilor de limbă străină în Italia le, dăm, le urăm bun venit petiționarilor și uh, vă acordăm 5 minute pentru a vă prezenta petiția. Mulțumim! Mr. Petri, please. Domnul Petri, să apăsați, vă rugăm, butonul Speak. Bună ziua! În primul rând, vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă președinte, pentru faptul că ne-ați acordat uh, această audiere. Mulțumiri călduroase și secretariatului Comisiei, care mereu ne-a tratat uh, cu deosebit respect. Și acesta a oferit continuitate în ultimii 27 de ani. Doamnă președinte, voi începe într-un mod mai neortodox, adresând următoarea întrebare. Comisia întrezărește niște, niște circumstanțe în care un stat membru ar putea fi uh, justificat în acțiunea sa de a suspenda prin uh, lege obligația de a respecta un tratat european cu precădere articolele 47 și 21 din Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale. Câteva informații de fond. Italia este s-a descoperit că nu respectă normele de pe piața unică care interzic discriminarea în funcție de naționalitate. Și asta în șase cauze uh, la Curtea Europeană de Justiție. Statul italian ar fi trebuit să implementeze deciziile curții, dar n-a făcut-o cam 260 de lectori neitalieni în continuare sunt în instanță acuzând uh, reducerea salariilor acestora și a contribuțiilor uh, la pensie. În 2011, Comisia a deschis un caz pilot UE în sensul de a rezolva problema în mod rapid și prietenos s-a dat, așa zisa, lege Gelmini și pe atunci eu trăgeam un semnal de alarmă. Se întâmpla în ianuarie 2011 cu privire la aceasta, pentru că conținea o clauză care anihila cauzele pe rol în instanță. Asta a rezultat în faptul că mulți dintre colegii mei și-au văzut uh, cauzele terminate în mod uh, automat în instanțele naționale. În 2 august 2017, această practică a fost uh, considerată ca fiind ilegală, pentru că atunci Curtea de Casație uh, a spus că așa ceva nu se poate. Italia a introdus și alte măsuri, articolul 11 din legea 167 din 2017 și um, o lege interministerială de fapt, un decret ministerial, numărul 765 de pe 16 august 2019, care susține că trebuie ca Italia să își respecte obligațiile față de Uniunea Europeană și asta printr-un contract suplimentar care să fie cofinanțat de către stat și de către universități. Dar chiar și așa, această lege conține o clauză care ne cere să semnăm o declarație, o declarație prin care să renunțăm, și aici citez, să renunțăm la toate actele și sau toate sau orice acțiune juridică pe rol deja sau care urmează să fie instituită la toate nivelurile. Este documentul 1 din dosarul dumneavoastră. Ce înseamnă asta concret? Ni se cere să renunțăm la orice formă de protecție juridică pe care o putem avea ca și cetățeni europeni în baza articolului 47 din Carta Drepturilor Fundamentale. Doamnă președintă, predecesoarea dumneavoastră, doamna Cecilia Wikström, în data de 23 ianuarie 2018, a transmis petiția noastră Comisiei pe Brexit din Parlamentul European, prezidată de domnul Guy Verhofstadt. Și îmi permit să spun, doamnă președinte, că s-a întâmplat asta fiind dat acum uh, dezbaterea curentă cu privire la obligațiile internaționale. Și vreau să vă spun că aici e vorba de 260 de lectori, de profesori din toată Uniunea Europeană, dar se pare că cei mai mulți uh, sunt din Regatul Unit, pentru că e vorba de limba engleză ca limbă predată. Și apoi, Curtea Europeană de Justiție a constatat că Italia nu și-a respectat măsurile în două cazuri identificate în ceea ce privește situația lectorilor străini. Întrebarea mea este ce măsuri poate să ia Comisia înainte să mă alătur și eu numărului substanțial de colegi UE care nu mai trăiesc între timp. Mulțumesc, doamnă președinte. Thank you very much. Now... Mulțumesc foarte Mulțumesc foarte mult. O să dau cu... Doamnei... Doamne Alessia Valentino de la Comisie DG Just. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumim și petiționarului. Aș dori să dau comisiei dumneavoastră o actualizare în legătură cu această chestiune pendinte adresate de petiționeri, m-aș uh, referi la articolul 37 din Cartea Drepturilor Fundamentale. Colegul de la DG Implomen se va referi la conformitatea în uh, legătură cu hotărârea Curții de Justiție. Prima chestiune se referă, în prim, într-adevăr, la articolul 36.3 din legea Gelmini, primul aliniat, care vizează Uh, tratamentul economic al acelor lectori în Italia, statutul lor în momentul în care a intrat în vigoare legea respectivă și uh, conflictul posibil cu uh, legislația în vigoare. Noi am intrat în dialog cu autoritatea italiană pentru a găsi o soluție la această situație. Comisia uh, reamintește că după acest dialog autoritățile italiane s-au angajat în legătură cu adoptarea articolului 11 din legea din 2017, prevederi care au intrat în vigoare așadar în decembrie 2017. Ei ne-au spus că ele sunt menite a, a aloca Uh, fondurile necesare pentru a îi despăgubi pe acei uh, lectori, ai căror cazuri încă sunt pendinte în fața jurisdicției uh, naționale, are acestea se potrivesc pe deplin cu cerințele din articolul 47 din TFUE, așa cum a fost el interpretat de către Curtea de Justiție de la Luxemburg. Cât privește punerea în aplicare articolului 11 pe care Comisia s-a angajat să o monitorizeze cu atenție. Dorim să vă uh, informăm că, având în vedere noua solicitare de informații, autoritățile italiene din scrisoarea din noiembrie 2019 ne-au spus că ei, într-adevăr, au adoptat un decret de implementare de către autoritatea și ministerul respectiv Într-adevăr, asta a fost transmis și la comisie, iar în octombrie 2019 am fost notificați, notificați că de, acel decret a fost uh, într-adevăr adoptat. El pune în aplicare legislația respective și arată care va fi împărțirea sumelor monetare către universitățile vizate, criteriile de alocare și, într-adevăr, asta va însemna și o anexă la acordul uh, Uh, pe branșă al acestor lectori, care urma să fie deci modificat. Autoritatea italiană a uh, hotărât că acest aranjament provizional temporar urma să uh, expire în octombrie 2020. Articolul 8 din decretul de punere în aplicare sau implementare spune că punerea în, sau intrarea în vigoare a acordului cu universitățile depinde de ceea ce se petrece ca procedură în fața instanțelor naționale. În momentul în care Comisia a cerut lămuriri suplimentare, printr-o scrisoare autorității italiene, au spus că fiecare dintre acești lectori are posibilitatea de a continua acțiunea sa în justiție sau, din potrivă, să semneze acordul cu universitatea care eh, se potrivește cu sau este calcat pe modelul acordului semnat între eh, lectori și eh, universitatea prin intermediul sindicatelor. În orice caz, dacă lectorul dorește să se retragă din acel acord, el poate să o facă. Comisia înțelege că legea din legislația din 2010 în conjuncție cu legislația din 2017, deci legislația italiană care a fost implementată uh, prin decretul din 2019, înseamnă că uh, procedurile în instanță nu se consideră a fi uh, terminate în mod automat. Există alte căi de atac pentru acești uh, lectori printr-o scrisoare din august 2020, având în vedere că Comisia a cerut iarăși lămuriri suplimentare, autoritățile italiene au spus că puține universități au încheiat astfel de acorduri cu lectorii respectivi. Asta ă, în condițiile în care pot să vă spun că dacă doriți să știți mai multe despre hotărârea Curții de Justiție, dau cuvântul colegii mele de la DJ Employment. Thank you. I... Mulțumesc. O să fiu foarte succint și eu. Colega Alessia a spus pe bună dreptate cum că numărul de universități care au încheiat uh, acele acorduri colective este unul foarte redus. Comisia sperase că aceste două uh, prevederi legislative, respectiv legea și decretul de punere în aplicare, urmau să rezolve situația și să pună capăt disputelor în curs. Pe de altă parte, Comisia a remarcat că, da, e vorba de puține universități care au încheiat acordul respectiv. În acest sens, Comisia va contacta în această săptămână autoritățile din Italia ca să vedem ce să facem în continuare și cum să se pună capăt acestor uh, litigi, dispute, care izvorăsc din faptul că nici uh, hotărârea Curții de Justiție, nici legislația italiană, cred eu, nu ne dau o metodă concretă de calcul pentru a da un curs favorabil redemarării carierei profesionale a acestor lectori. Mulțumesc foarte mult! Acum, doamna președinte se întrerupe. Da, înțeleg. No. No. Um, now I'm giving the floor to... Am să dau cuvântul domnului Coșa. Kedves kollégák! Drás colegi! 908, vagy 98-as petíció. ce privește petiția de față, cu numărul 0689-1998, este sau se referă la cei lectori de limbi străine din Italia ei uh, sunt obiectele unei discriminări cât privește salarizarea lor și condițiile în care practică. Nu este o situație nouă aceasta, cel puțin cinci petiții uh, au avut acel, același subiect. Comisia Europeană cunoaște subiectul de mai mulți ani încoace, de altfel, și colucrează cu autoritățile italiene pentru a rezolva situația. Uh, ministerul de resort din Italia, care se ocupă de situația lectorilor respectivi pe lângă universitățile din Italia, s-a angajat așadar pentru a, a rezolva în mod echitabil situația pentru toți acești lectori care au acest statut pe lângă universitățile din Italia. Respective, autoritățile din Italia au trebuit să prelungească sistemul respectiv uh, până în iulie 2020 în sensul că până la data respectivă doar Universitatea din Milano părea interesată de noul sistem. E vorba de un nou tip de contracte integrative, integrative care vizează noul statut al lectorilor și care pare să nu intereseze universitățile din Italia. E foarte important să nu existe discriminări când vine vorba de diferitele statute. Iată de ce Consider că că autoritățile itali italiene nu au uh, reușit să rezolve situația. Discriminările persistă. Consider, deci, că petiția trebuie să rămână deschisă și trebuie să cerem Comisiei Europene să recontacteze autoritățile din Italia și uh, să se vadă ce se poate face în justiție. Uh, Până nu se va găsi o soluție, noi, PP-ul, vom considera că petiția trebuie să rămână deschisă. Mulțumesc foarte mult, domnul Algis Oliva. For the petitioner, for... Mulțumim încă o dată petiționarului pentru prezență și pentru că ne-a explicat încă o dată cum stau lucrurile în comisie. În ceea ce privește evoluția acestor petiții după ultimul răspuns al Comisiei, pe care l-am primit în martie 2019, a fost lansată de către Comisie o procedură de infracțiune pe aceste chestiuni extrem de serioase care, sunt, care există la nivelul universităților din Italia. Apoi, a existat un decret ministerial din Italia, decretul 765, care a alocat sume pentru a crește fondurile normale pentru universități, conform articolului 11 din decretul respectiv. Fondul va fi distribuit între universități, fondul de mai multe milioane, care pentru a îmbunătăți coerența contractelor cu următoarele două criterii și citesc din același decret. Suma va fi distribuită între universități în funcție de numărul de lectori străini care lucrează la, lucrau la 31 decembrie 2018 pentru universitățile care au adoptat uh, contracte suplimentare până în 31 octombrie 2019. Remunerația trebuie să corespundă o unei trăimi din uh, salariul unui cercetător. Angajamentele trebuie să corespundă la 500 de ore. Având în vedere aceste lucruri, cred că Italia, putem spune cel puțin, ia măsuri pentru a reglementa poziția lectorilor de limbă străină. În același timp, cred că este important ca petiția să rămână deschisă astfel încât Comisia și Comisia PETI, Comisia Europeană și Comisia PETI, să poată continua să urmărească situația din universitățile din Italia pentru a vedea dacă se conformează la prevederile acestui decret și pentru a vedea dacă utilizează fondul care a fost uh, alocat de guvernul italian în conformitate cu decretul ministerial. Încă o dată mulțumim petiționarului și pentru petiție și vrem să lăsăm petiția deschisă. Thank you very much. Now... Mulțumesc. Doamna Muller, acum cuvântul. Vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc foarte mult. Problema discriminării față de lectorii de limbi străine la universitățile din Italia este o chestiune în discuție de zeci de ani. Deja au, am menționat, au menționat asta antevorbitorii mei. Mulțumesc sincer petiționarului pentru că el luptă deja de multă vreme și nu lasă frâiele. De ani de zile există această problemă, ba chiar mai sunt și alte petiții cu privire la discriminarea sau tratamentul inegal uh, la universități față de profesorii străini. Mă gândesc la cei uh, la petiții venind despre cetățeni britanici, spanioli și germani. Între timp, CEJ a, a decis uh, de mai multe ori că Italia a încălcat uh, tratatele europene. Lectorii însă nu au primit compensație nici până în zi de azi. Este vorba deja de o problemă care a făcut ca mulți uh, să nu găsească o soluție, pentru că deja au ajuns la pensie. Deci, nu se poate așa ceva și rog Comisia, ca și garant al tratatelor, să se asigure de faptul că toate statele membre aplică cum trebuie legislația europeană. Îl susținem în mod explicit pe petiționar. Mulțumesc! Thank you very much. Now... Mulțumim. Domnul Zlotovski are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim pentru această petiție. Petiția trebuie să rămână deschisă. Este o petiție în care se vorbește despre un alt domeniu, despre un alt sector și seamănă cu petiția anterioară. Destul de mult, aș spune. nu văd cum putem discuta de acest lucru de 22 de ani fără să rezolvăm problema. De aceea, susțin că petiția trebuie să rămână deschisă și îmi doresc să pot contribui cumva la soluționarea acestei probleme. Thank you very much. Mulțumesc. Începem a doua rundă. Domnul Iaro de la PP are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În mod obișnuit, ar putea fi asta o poveste frumoasă aici la Peti. Vine petiționarul înspre noi, comisia spune uh, da, are dreptate, mai sunt și instanțe supreme care spun da, are dreptate, dar mie ce mi-apare aici? 1998. Deci, uh, cu tot respectul, durează prea mult pentru gustul meu. Dacă așa e obișnuit în Uniunea Europeană sau nu, dacă e nevoie de peste 20 de ani, în ciuda unei uh, hotărâri judecătorești, să, până să-ți vezi drepturile respectate, atunci e ceva greșit. Trebuie să ne punem întrebarea noi toți, mai vrem să așteptăm alți 20 de ani? Pentru că la un moment dat nu mai există petiționar, deci este inacceptabil. Așa că rog Comisia să verifice încă o dată ce se întâmplă. A fost parcă o procedură de încălcare a obligațiilor în discuție la un moment dat. În orice caz, nu putem să ne tratăm unii pe alții în acest mod. Pentru asta există căile de atac în plan juridic trebuie să se facă ceva și aș uh, transmite o scrisoare urgentă guvernului italian, căci nu se poate așa ceva. Într-un stat de drept, nu așa ne comportăm unii cu alții. Thank you very much. Now... Mulțumim. În încheiere, petiționarul are două minute, două minute pentru ultimele cuvinte din, la, la acest punct. Um, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Întâi de toate, aș vrea să protestez împotriva terminologiei folosită de comisie de doamna Alexia, care descrie ultimele pagini ca fiind o renunțare, uh, dar eu am o eu am părerea avocaților din Regatul Unit și din Italia care ne spun că nu e vorba de a renunța la nimic, este vorba despre o uh, amenințare, despre o forțare. Avem aici niște cifre din partea contabililor pentru unul dintre colegii mei, o colegă ce cere plăți datorate de 289 de mii pentru 20 de ani, ultimii 20 de ani. Ce trebuie să spună că nu sunt interesată de acești bani pentru a putea semna un contract viitor care să-i aducă aproximativ 20 de mii. Aș vrea de asemenea să subliniez că pe 21 iulie Comisia a primit o scrisoare din partea Universității din Bolonia, unul dintre cei mai mari uh, păcătoși în acest caz și se spune acolo la final Decretul nu schimbă nimic, nici din perspectivă juridică, nici din perspectivă financiară și, în orice caz, decretul acesta nu obligă universitățile să înceapă negocierile pentru contracte suplimentare. Prin urmare, punctul de vedere al universității este că trebuie să cofinanțeze acest acord. Și nu o vor face. Prin urmare, se aplică metoda cu morcovul și bățul, dar morcovul e foarte mic și bățul lipsește. Și aș vrea să uh, îi mulțumesc domnului Perez, care se ocupă de acest caz de mult timp. Sunt de acord că vorbim de o mare problemă în ceea ce privește găsirea unei soluții mulțumitoare și poate comisia la asta ar trebui să se gândească. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc foarte mult petiționarului propunerea mea, propunerea președinției, după ce am ascultat intervențiile tuturor celor care au participat la această discuție, este sigur să păstrăm petiția deschisă. Am auzit uh, multe puncte de vedere care și-au manifestat indignarea cu privire la modul în care se respectă justiția și cum a raționat Comisia Europeană lucrurile timp de atâția ani și problema continuă totuși să existe. Deci, propunerea noastră este să păstrăm deschisă petiția. În același timp, vom trimite petiția aceasta în comisia noastră jurii pentru uh, a verifica respectarea drepturilor european și o să cerem Comisiei Europene, o să ne adresăm comisarilor responsabili cu aplicarea tratatelor și cu respectarea statului de drept în Uniunea Europeană și o să le cerem să ne informeze cum stau lucrurile cu privire la această petiție, dar nu doar să ne informeze, ci să se asigure că această hotărâre este pusă cu adevărat în aplicare și să lucreze cu autoritățile italiene pentru soluționa problema care e gravă și există de mult timp. Și o să trimitem o scrisoare și autorităților din Italia E o petiție deschisă de 20 de ani și o să le spunem că cerem să respecte statul de drept și hotărârea instanței. Trecem la următorul punct, petiția 790 din 2019, prezentată de o persoană de naționalitate irlandeză cu privire la nevoia de a lua în considerare Carta Drepturilor Fundamentale UE și legislația în legislația Uniunilor Europene în procedurile jurisdicționale naționale. Petiționarul este conectat la distanță eu urez bun venit și aveți la dispoziție 5 minute pentru a vă prezenta petiția. Mulțumesc! Mr. Byrne, please press speak button. Vă rugăm să apăsați butonul speak. Puteți începe. Da, Mă scuzați. Aș vrea să mulțumesc Comisiei de Petiții pentru faptul că putem face această prezentare. Am oferit două documente cu punctele esențiale. În primul rând, problema este felul în care se pune problema în instanțele noastre naționale, mai ales cu privire la respectarea Cartei Fundamentale a Drepturilor Omului, unde se stipulează că trebuie aplicată legea în mod egal oricărei entități. Și oriunde se colectează date personale, acestea trebuie respectate. Fiecare individ trebuie să-și vadă datele protejate. Trebuie garantat dreptul la acces, dreptul de a rectifica. Acest proces trebuie să fie la fel la toate instanțele. De asemenea, trebuie să existe dreptul la revizuire. În niciun fel nu e posibil ca procesarea de date personale să se facă fără știința uh, persoanei în cauză. Există obligația de a respecta mai ales articolul 8 din cartă și uh, toată legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Avem apoi uh, o legislație din 2009 introdusă pentru a implementa schemele de ajutor de stat, fiind date evoluțiile din 2009. Și eu spun că aici se subminează legislația europeană. Sunt încălcat, e încălcat articolul 8 din cartă și prevederile, cu prevederile din articolul 96. Datele personale adunate sunt colectate, procesate. Mă adresez, petițio- mă adresez petiționarului acum, spune doamna președintă și se întrerupe. Hello, can you hear me? Bună ziua, mă auziți? Da, vă auzim. Bine. E vorba de transmiterea datelor personale înspre investitori și terțe părți. Indivizii nu pot participa în ceea ce privește decizia uh, de a achiziționa datele acestea află de acest lucru doar după ce ele au fost săvârșite. E vorba de o acțiune arbitrară, nu se uh, respectă legislația în vigoare. Indivizii nu își pot exercita drepturile pentru că procedurile acestea au loc fără știrea lor. Nu există nici dreptul de apel. Deci un individ uh, nu poate să exercite dreptul, la acces, uh, dreptul de a avea acces la propriile date. Și apoi nu este notificat cu privire la nicio procedură. E o chestiune fundamentală aceasta. Prevederile din legislația națională subminează tocmai legislația europeană. Autoritățile naționale au obligația de a se asigura că se respectă articolul 8 din Cartea Drepturilor Fundamentale de fiecare dată când se procesează date personale. Și trebuie să respecte toate obligațiile care se referă la aceste date. Și apoi CEJ a dat o decizie pe care eu o numesc uh, WRC cu privire la discriminare. În momentul în care există un conflict între legislația națională și legislația europeană, primează legislația europeană. Deci, o, instanțele naționale trebuie să se asigure că se implementează ca atare legislația europeană. Trebuie să se facă tot posibilul din momentul în care se constată asta pentru a avea o legislație europeană implementată eficient, cu toate obligațiile de rigoare. CEJ a spus în alineatul 49 al deciziei că cannot be allowed to undermine the unity and effectiveness of EU law. I say Section 96 of the NAM Act 2009 undermines EU law in abolishing the provisions of Article 8 of the Charter.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 I păi, leave it at that Thank you. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Acum o să dau cuvântul comisiei Maria Rosalia Molica de la Digi Just. Vă rugăm să apăsați uh, butonul Speak. Mr. Kaizen? Domnul Kaizen? Nu aveți camera pornită, domnul Kaizen. Mr. Domnule Kaizen, vă rugăm apăsați butonul Speak. Hello, Mr. Kaisen. Bună ziua, domnule Kaisen. Puteți, vă rog, să apăsați butonul Speak. Um, we have... Președinta, avem mici probleme tehnice cu membrii comisiei. Dau deci cuvântul eurodeputaților acum. Întâi, domnul Vințe, de la PPE. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. A, a petițiónak că... Eh, Iată, această petiție menționează câteva puncte juridice foarte importante și cu siguranță este un subiect uh, deosebit de interesant pentru juriști. Mulțumesc petiționarului pentru asta. Cred că, în esență, este vorba despre faptul că Uniunea Europeană are Carta Drepturilor Fundamentale. Aceasta trebuie să fie implementată în statele membre. Se pune întrebarea dacă Uniunea Europeană este în măsură să vegheze la această implementare. În ceea ce privește situația de față, instanțele naționale sunt prima instanță judiciară cu privire la acest subiect. în ceea ce privește Carta Drepturilor Fundamentale. E vorba de un uh, drept secundar aici. Sunt de acord cu explicațiile Comisiei Europene și anume că statele membre au o obligație de a veghea la implementarea Cartei uh, Drepturilor Fundamentale respectând principiile acestea în toate actele normative. Cu siguranță acest subiect va reapărea în discuție și este motivul pentru care Comisia PETI se va ocupa pe mai departe de această temă. Sunt însă de acord cu analiza juridică făcută de DigiJust și cred că petiția poate fi încheiată în această formă, pentru că nu putem obliga la nimic instanțele naționale de judecată. Mulțumesc! Thank you very much. Now... Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul uh, lui Garcia del Blanco. Mulțumesc, doamnă președinte. Este un subiect interesant din punct de vedere juridic și vreau să spun că am anumite îndoieli în ceea ce privește o chestiune. Este adevărat că avem Carta Drepturilor Fundamentale și ca orice tratat internațional garantează drepturi fundamentale, prin urmare trebuie să fie parte uh, Constituției tuturor statelor membre, dar există niște clauze limitative care au legătură directă cu aplicarea dreptului lui UE. Pe de altă parte, este adevărat că petiționarul se referă direct la o chestiune care are legătură cu ajutoarele de stat, prin urmare, în principiu, ar fi vorba despre o chestiune care are legătură cu dreptul european. Dar Uh, putem extinde pentru a include și drepturi judiciare efective. Avem dreptul la o judecată justă, dreptul la, uh, de acces la informație și acestea transcend Cartea Drepturilor, Carta Drepturilor Fundamentale și se apropie oarecum de Tratatul Internațional a Drepturilor uh, Umane, Tratatul Internațional de Drepturile Omului și orice stat membru UE uh, Irlanda sau orice alt stat are obligația de a respecta aceste drepturi. În răspunsul comisiei se spune că cum nu avem de-a face cu drepturi comunitare, nu trebuie să ne ocupăm de petiție. Este de adevărat, pentru că nu putem da o, uh, o perspectivă atât de extinsă acestui, acestui drept în orice proces, este adevărat, însă, pe de altă parte, să spunem că dreptul la protecție judiciară uh, nu este respectat într-o țară concretă, membra Uniunii Europene, și că nu avem ce face, nu e posibil. Comisia trebuie să se implice un pic mai mult, nu doar să lase deoparte chestiunea pentru că nu are legătură sau că nu, tehnic vorbind, nu ține uh, exclusiv de Carta Drepturilor Fundamentale. Nu putem face asta. Într-adevăr, vorbim despre un subiect mai larg, dar dacă primim un subiect în Comisia de Petiții, după ce trece de filtrele prin care trece pentru a ajunge la noi, totuși Comisia trebuie să dea dovadă de un anumit interes, să încerce să vadă dacă într-adevăr, dacă există la bază o încercare de a încălca drepturile fundamentale în cazul unui cetățean al Uniunii. Deci, încă o dată, tind mai degrabă să cred că se folosește dreptul la protecție judiciară într-o formă mai extinsă, pe când noi vorbim despre un subiect, cel puțin așa îmi reiese mie din documentele pe care le-am văzut, un cetățean care uh, re, cere să fie respectate prevederile europene, care n-au fost sunt de acord pe ansamblu cu cele spuse de comisie, dar cred că ar fi totuși interesant uh, ca în cazul unor subiecte atât de flagrante, comisia să dea dovadă de un pic mai mare interes pentru o situație dintr-un stat membru. Mulțumesc. Da, petiția rămâne deschisă. Asta doriți? Nu, cum spuneam, sunt de acord cu abordarea comisiei, subiectul poate fi închis, dar vreau să fac acest comentariu față de poziția Comisiei. În fața unei petiții de genul acesta nu putem spune că tehnic vorbind nu ține de funcționarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Trebuie să fi dat dovadă de un pic de mai mare implicare, de un pic de mai mare interes Comisia. Dar cererea este da, să închidem acest dosar. Bun, mulțumim. Dau cuvântul acum domnului Slotovski, a cere. Szanowni Państwo, z naszego punktu widzenia sprawa jest prosta. și domnilor, pentru noi situația este cât se poate de clară. E vorba, deci, de dreptul național și nu de legislația europeană. Sunt uh, momente când uh, legislația sau Carta Drepturilor Fundamentale nu se aplică uh, în legislația națională pentru mine, petiția ar trebui să se, fie finalizată, închisă. Nu dorim acea interpretare amplă pe care... Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze pentru sunet. Doamna Danuca are acum cuvântul. Doamna Jdanuca. Yes, thank you, Chair, for giving Mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul, doamna președinte. E regretabil faptul că n-am auzit poziția comisiei, dar avem uh, răspunsul său scris în care aceasta se referă la articolul 51, prima parte din cartă. Știm bine că acest articol 51 spune următoarele. Statele membre sunt obligate să respecte carta numai atunci când uh, pun în aplicare dreptul Uniunii Europene. Știm bine că această formulă la care s-a ajuns uh, este rodul unui compromis. Anumite state membre nu și-au dorit ca carta să fie superioară legislației uh, naționale și ne izbim de acest articol 51 și prevederile sale, ori de câte ori discutăm petițiile noastre, numeroasele petiții care se referă la nediscriminare sau alte aspecte și clauze prezente în uh, această carte, așa cum uh, se referă la situațiile de încălcare a lor în diferitele state membre. Reamintesc colegilor că a existat o rezoluție a Parlamentului nostru acum câțiva ani. Domnul Verhofstadt, dacă nu mă înșel, era autorul acestei rezoluții în ceea ce privește o dezvoltare strategică a legislației europene și era vorba de o cerere cât se poate de simplă Um, aprobate de majoritatea grupurilor. Așa am, am adoptat și noi, grupul nostru. Ideea era de a aboli pur și simplu acest articol 51, partea 1 din uh, carta din tratate, mă scuzați, în momentul în care pregătim conferința privind uh, viitorul Europei, nu trebuie să uităm acest uh, aspect și să rezolvăm cumva contradicția pe care o avem, să avem Carta Drepturilor Omului, să spunem că suntem campioni la drepturile umane, pe de altă parte să permitem uh, aceste obstacole în calea implementării cartei privește această petiție, petiția de față, poziția noastră este următoare. Mulțumim petiționerului pentru că a ridicat această problemă, pentru că ne-o reamintește, deci această problemă cu articolul 51, însă Da, eu cred că nu avem totuși decât să închidem această petiție, însă bineînțeles că discuția uh, rămâne deschisă. Mulțumesc! Muchas gracias, señora Danoca. Mulțumim, doamne Zanoca. Ne mai rămân 15 minute înainte să încheiem. Aș vrea să încercăm, dacă e posibil, să facem legătura cu reprezentantul comisiei, echipa tehnică. Ați reușit să faceți legătura cu reprezentantul comisiei? Spuneți-mi, vă rog. Yes, I'm, I'm connected now. I hope you can hear me. Sunt conectate, spune doamna de la comisie. Sper că mă ajutați. Îmi pare rău că am avut probleme tehnice care, iată, au fost rezol rezolvate și putem să dăm un răspuns foarte pe scurt uh, petiționerului. Din păcate, am ratat uh, discuția preliminară. Dar uh, am parcurs cu atenție petiția atât cea inițială cât și cea de acum câteva zile, care se referă într-adevăr la articolul 51.1 din cartă, în spiritul căreia legislația națională care a fost adoptată după ce Comisia a emis o decizie pozitivă referitoare la ajutoarele de stat și conformitatea uh, lor cu uh, legislația națională, dacă reprezintă asta o punere în aplicare sau implementare a dreptului UE uh, în spiritul articolului 51.1 din cartă și astfel statul membru vizat trebuie să uh, respecte drepturile fundamentate, fundamentale înscrise în Carta Drepturilor Fundamentale. Din păcate, răspunsul este că o astfel, o astfel de legislație care se referă la cea pe care a pus-o în aplicare Agenția de Bunuri de Stat nu face parte din ceea ce se poate invoca în articolul 51.1, pentru că există două scenarii de punere în aplicare a legislației UE. Uh, în primul rând, un stat membru se conformează cu o obligație impusă de dreptul Uniunii Europene. În cazul de față, prezentat de petiționar, Este vorba de ajutoare de stat uh, avalizate de Comisia Europeană. Ele nu intră în această categorie, deoarece nu există o obligație în dreptul european de a adopta astfel de măsuri, ci numai de obligație de a a abține de a adopta măsuri care să fie, vină în contradicție cu decizia Comisiei. Mai există un alt scenariu care poate să însemne o putere în aplicare a legislației europene în momentul în care carta se aplică statelor membre deoarece acestea pun în aplicare doamna de la comisie reformulează în momentul în care măsura națională este luată pe baza unei excepții sau derogări oferite de legislația europeană. Sistemul din tratate care vorbește despre ajutoarele de stat spune că dacă o măsură națională <clears throat> poate fi considerată ca ajutor de stat conform sensului articolului 107.1 din TFUE, atunci acea măsură per se este incompatibilă cu piața internă, deci este ilegală și interzisă. Aici, tratatul nu oferă o excepție sau derogare pe baza căreia statul membru ar avea o marjă de apreciere pentru a adopta măsuri naționale. Singura posibilitate pentru statul membru de a adopta o măsură este aceea este notificarea către Comisie a intenției de a adopta ajutoare de stat și să aștepte evaluarea Comisiei, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul de față. Această hotărâre sau decizie a Comisiei, nu, ă, măsura națională adoptată pe baza deciziei Comisiei nu reprezintă o punere în aplicare a dreptului Uniunii. Pe scurt și cu alte cuvinte, statele membre care acordă ajutoare de stat, chiar dacă primesc o decizie pozitivă din partea Comisiei, ca în cazul de față, nu înseamnă că aplică dreptul Uniunii, pentru că nu este vorba de o excepție la aplicarea dreptului Uniunii. Pe de altă parte, momentul în care decizia, în care comisia adoptă ea o măsură, uh, o hotărâre legată de ajutorul de stat, comisia uh, este obligată de a respecta spiritul articolului 51.1. Aici, încă o dată, nu e vorba de o aplicare a dreptului Uniunii, ci, din potrivă, statele membre și autoritățile sale judiciare trebuie să se asigure că drepturile fundamentale sunt uh, protejate în spiritul legislației naționale și în spiritul obligațiilor lor internaționale. Acum, foarte pe scurt, în legătură cu ceea ce ne-a transmis recent uh, petiționarul uh, și unde se pune accentul pe articolul 8 era vorba de protecția datelor personale. Peticionarul spune că secțiunea 96 din uh, legislația respectivă din 2009, NMNA, nu respectă articolul 8. Pe scurt, vreau să fac o trei observații. În primul rând, acest articol 8 din cartă care vizează protecția datelor personale este pus în aplicare în conjuncție cu alte acte legislative europene, în special GDPR-ul și regulamentul 678 din 2016. Deci, încă o dată, se pune în aplicare în conjuncție cu alte acte legislative. O în acest spirit se poate fi văzută până în aplicare articolului 8 din Cartă. Pe de altă parte, dacă există o încălcare a legislației europene de protecția datelor, monitorizarea legislației respective revine ca obligație autorităților naționale de supraveghere a uh, protecției datelor personale și dacă situația nu se rezolvă, ea poate fi apoi adusă în fața instanțelor naționale. Încă o dată, și cu asta închei, Comisia nu este competentă pentru a evalua plângeri legate de încălcări ale protecției datelor personale în cazuri individuale. Aceste plângeri trebuie adresate autorităților naționale. Vă mulțumesc foarte mult!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 Thank you very much. I'm sorry. I, I had to... Mulțumesc foarte mult. Mă scuzați. Spune doamna președinte, dau cuvântul doamnei Stomp. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, spune doamna Tom. Vă mulțumesc. Câteva lucruri de spus. Sunt de acord cu ce a spus doamna Jdanovka. Toată lumea în această comisie știe că la fiecare întâlnire noastră vorbim despre articolul 51 și de fiecare dată comisia ne spune că da, nu poate să facă nimic cu acest articol. Mi se pare că parcă nu mai sunt la Parlament, parcă sunt în, la școală, în clasă sau în, cineva îmi ține lecții. Noi suntem membri ai Comisiei PETI și suntem o cei care suntem uh, alertați când oamenii au probleme. Nu are sens să o luăm de la capăt cu acest gen de dezbatere în Parlamentul nostru. Poate ar trebui să rescriem acest articol 51, să devină articolul 1, să nu mai dăm oamenilor uh, iluzii șarte să înțeleagă care este nivelul lor de protecție real. Pentru că acest articol 51 nu face decât să anuleze ceea ce facem noi și mă gândesc și la subsidiaritate. Nu uitați acest lucru și haideți să ne comportăm ca niște politicieni și, și nu ca unii care suntem uh, prinși în capcana unei cadru legislativ și nu putem să facem nimic. Poate că cine știe, până la urmă vom reuși să uh, facem ceva și să modificăm uh, articolul respectiv. Mulțumesc! Ok, thank you. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul pentru concluzii petiționarului, are două minute. Thank you very much for your time. Mulțumesc pentru timpul pe care mi-l acordați. Pot să spun că protecția datelor este o legislație de tip pan-european. Hotărârea Curții de Justiție a statuată astfel încât uh, ca dreptul european să fie efectiv peste tot în Europeană. Cât privește autoritatea de protecție a datelor din Irlanda, Trebuie spus că, da, ei au datoria de a se asigura că cetățenii europeni uh, se bucură de protecția drepturilor lor, dar noi, ca cetățeni, simpli cetățeni, nu înțelegem nu înțelegem detaliile legislației, mai mult avem o, uh, efectele lor, lei, ei. at, parcă fi, ar fi vorba de Evanghelie uneori și este foarte frustrant. Când citești articolul respectiv, poți să vezi cât se poate de clar că el subminează cu totul dreptul Uniunii Europene și, pe de altă parte, Comisia este gardiana cartei drepturilor fundamentale, iar ea renunță la această răspundere care îi revine și sunt extrem de uh, trist și de dezamăgit de această situație. Înțeleg și frustrările dumneavoastră când vine vorba de oameni ca noi care tot uh, venim cu aceste probleme ale noastre. În orice caz, vă mulțumesc pentru timpul acordat. Muchísimas gracias, señor peticionar. Mulțumim foarte mult petiționarului propunerea președinției. După ce v-am ascultat pe dumneavoastră în calitate de autor, am ascultat și comisia și deputații din diferite grupuri parlamentare, propunerea noastră este să considerăm petiția închisă. Considerăm închisă această primă parte a discuțiilor și ne vedem la 17.45. Facem acum o pauză pentru a dezinfecta sala, inclusiv cabinele de interpreți. Mulțumesc și ne vedem la 17.45. 16.45.